Die Sitzung ist eröffnet. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Uh, reluăm uh, sesiunea plenară. Vă rog să luați loc. Doamnelor și domnilor, <laughs> Vă rog să nu mă luați în seamă. Vă rog, vă rog, vă rog, uh, faceți liniște și să luați loc, totuși, dacă îmi dați ascultare, dacă voi să-mi dați ascultare. Articolul 7. Da, vă spune că în ce privește interesele financiare și conflictele de interes, articolul 7, uh, ieri, 15 iulie 2014, și în conformitate cu acest articol 7